Good afternoon. Let's kick off. Please, please, be silent and be seated. Bună ziua, vă rog să luați loc. Bună ziua. Am avut o săptămână foarte, foarte încărcată. Am avut întâlnirea ordinară a Comisiei Libe luni și marți. Și acum ne reîntâlnim joia, chiar după plenară, așa că ar fi bine să începem. Și să încercăm să ne încheiem cu adevărat treaba. Dați-mi voie să vă reamintesc că avem o votare electronică în această după amiază. Așa că vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Cei care au uitat să-și aducă cartela, au uitat-o în sala de plenară, sunt invitați să-și trimită asistenții fuga fuguța să le aducă. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Avem o propunere din partea raportorului la punctul 6 privind dreptul la informare în procedurile judiciare. Doamna raportor Sipel a făcut această solicitare de amânare până la următoarea întâlnire a LIBE. La punctul 7 întrucât Consiliul nu a trimis documentele relevante care se referă la aderarea Bulgariei și României la sistemul Schengen, astăzi vom avea doar un, un al doilea schimb de opinii pe această temă. Proiectul de raport va fi trimis în momentul în care informațiile respective ne sunt puse la dispoziție. Ne-am insistat asupra acestui lucru, avem un dialog deschis cu Consiliul și le reamintim importanța acestui lucru. E important ca noi să avem acces la informații respective, altfel nu se poate face nimic. Raportorul, prin urmare, ne va informa în legătură cu mersul lucrurilor. Să avem un vot orientativ asupra propunerii de directivă pentru lupta împotriva abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, abrogând decizia cadru 2468, care a fost amânată pentru întrunirea extraordinară de pe 14 februarie. Obiecții? Da. Atunci aceste modificări sunt adoptate. În ceea ce privește propunerea majorității coordonatorilor, întâlnirea coordonatorilor care trebuia să aibă loc astăzi va fi la rândul ei amânată. În ceea ce privește chestiunile urgente, vom demara o procedură scrisă. Trecem la adoptarea proceselor verbale ale întâlnirilor anterioare. Nu sunt observații, așa că trecem mai departe. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Procedura unică de solicitare pentru reședință și muncă. Raportor, colega noastră Veronic Mathieu. În acea, în ceea ce privește acest dosar al procedurii unice, trebuie să nu uitați că la ultima întâlnire libe am decis să ne limităm votul la acea parte a textului legislativ care determină respingerea în plenară a propunerii. Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este asociată în această procedură în conformitate cu articolul 50, a contestat interpretarea dată de LIBE articolului 56 din regulament. Țineți minte, a fost o discuție pe această temă luni după amiază. Și prin urmare, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin vocea președintelui, a înaintat domnului președinte Buzek o cerere pentru o interpretare care să aducă clarificările necesare, o interpretare oferită de persoanele care sunt competente, într-adevăr, să interpreteze regulamentul Parlamentului. Comisia Afaceri Constituționare, AFCO. Asta cu referire la articolul 56 mai precis 56 aliniatul 3. Deci până la soluționarea acestei solicitări, în conformitate cu regulamentul Parlamentului, nu putem înainta raportul în plenară înaintea expirării termenului de două luni prevăzut în acest articol. Prin urmare, aș propune să trecem la vot asupra articolelor 7 și 16 alineatul 1, alineatul 1 din propunerea comisiei, așa cum am căzut de acord la ultima întâlnire a Comisiei Libe. Un punct de procedură? Altcineva dorește să intervină? Domnule președinte, ce aș dori să solicit uh, o chestiune. În ceea ce privește consultanța și interpretarea oferită de AFCO, înțeleg că interpretarea va fi oferită săptămâna viitoare, încă nu avem nimic. Dacă vrem să fim consecvenți în solicitările noastre, știm că ce ne spun ei s-ar putea sau nu să ne constrângă direct săptămâna viitoare. Dar de aceea vrem să fim consecvenți și să avem un vot simplu, să nu redeschidem dezbaterea asupra procedurii, să avem un vot simplu înainte de a trece la votul pe fond în chestiunea amânării până la obținerea interpretării respective, interpretării juridice. N-am vrea să redeschidem o dezbatere procedurală, însă v-aș ruga să votăm dacă sau nu să amânăm votul până la primirea răspunsului din partea AFCO și dacă se poate, v-aș ruga să trecem direct la acel vot, fără dezbatere și să, să vedem ce facem după aceea. Am avut o propunere din partea coordonatorilor, coordonatorului din partea socialiștilor și democraților și dânsul ne spune să trecem direct la vot, fără întârziere, și să votăm asupra acestei chestiuni de procedură, Un punct de procedură, domnule Tavares, nu? Atunci o să votăm asupra propunerii de a amâna sau nu. Asta până la primirea avizului solicitat din partea Comisiei. Prin procedura pe care am explicat-o în scrisoare, vom vorbi de scrisoare la domnul Buzek și care, solicitare care a fost înaintată Comisiei de Afaceri Constituționale. Votăm asupra propunerii făcute de a amâna votul până la primirea clarificărilor săptămâna viitoare. Votăm acum asupra acestei propuneri. S-a deschis votul. O să vă spunem... S-a închis votul? 19 pentru, 30 împotrivă. Câți membri n-au votat pentru că nu au cartelele? Unul, unu vot pentru, 20 deci pentru, 30 împotrivă, așa că o să votăm, după cum am convenit, o să votăm amendamentele anunțate. Articolul 7, aliniatul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci pentru, nu sunt împotriva, se adoptă. Articolul 16, aliniatul 1, s-a deschis votul. Se pare că din partea PPE există o persoană în plus. S-a închis votul. 46 pentru, 2 împotrivă, 47 în total. Domnul Cașman n-a putut vota electronic, deci 47 pentru, 2 împotrivă, se adoptă. dați-mi voie să vă reamintesc că noul termen, nu? Trecând la punctul 5 de pe ordinea de zi, constituirea Eurodac pentru compararea amprentelor digitale, reformare. Vot orientativ, vom trece la acest vot orientativ asupra sistemului Eurodac. Raportor, doamna Macovei. Votul de astăzi dă raportorului un mandat pentru discuțiile cu Consiliul. Ah, I don't have it. We're proceeding to the vote. Article... uh... Trecem la vot. Amendamentul 5. Amendamentul 5. S-a deschis votul. No? Yes. Now the vote is closed. S-a închis votul. We're gonna do it by hand. Putem să votăm prin ridicarea mâinii. Toată lumea e de acord? Aveți lista de vot? Foarte bine. Abstimmungsliste în germană. Are lista de vot toată lumea? Bine, foarte bine. Amendment Amendamentul 29, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7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 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Amendamentul 34 nu vizează versiunea engleză, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 și 38 sunt identice. Deci le votăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 43. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 e caduc, trecem la 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru,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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 e caduc, 4, compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 e caduc, votăm acum propunerea de rezoluție legislativă și aliniate. Amendamentele 20 și 21 sunt identice și 22, după cum observ. Pentru, împotrivă, abțineri sunt adoptate. 23 și 24 au fost retrase, deci votăm textul astfel modificat. Cine e pentru? Vot electronic. Votăm electronic de această dată ca să se consemneze la procesul verbal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că avem un vot în plus de la PPE. Oh, we see. The vote is closed. A închis votul. Patruzeci și patru de voturi pentru, trei împotrivă trei abțineri, deci se adoptă. Avem acest vot orientativ. Mulțumim doamnei Macovei. And point number six has been postponed. Punctul 6 de pe ordinea de zi a fost amânat. Iar acum trecem la punctul 7. Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis Schengen în Republica Bulgaria și România. Domnul raportor ne va informa în legătură cu situația actuală și vă rog, dacă doriți să rămâneți în sală, vă rog să păstrați tăcerea pentru că putem să continuăm lucrările noastre și vom termina mai repede, vom fi mai eficienți. concerned about a way home. <laughs> Cred că toată lumea își dorește să ajungă mai repede acasă. Domnule Coelho. Domnul Coelho. Stimați colegi, vă rog, haideți să-l ascultăm pe domnul raportor, pe domnul Carlos Coelho. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am solicitat serviciilor să transmită tuturor deputaților un document succint în legătură cu situația actuală. Și sper că toată lumea a primit documentul, tocmai uh, a fost uh, trimis în sală. În orice caz, e vorba de o uh, situație destul de interesantă. Aș dori să subliniez trei puncte în legătură cu procedura în regim de urgență. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că și-au dat acordul să se folosească această procedură în mod excepțional. Mă refer la această procedură în regim de urgență, respectiv faptul că putem să folosim doar versiunea în limba engleză pentru a evita întârzierile legate de traducere și aceasta pentru a permite Parlamentului să-și exprime avizul înainte de Consiliul JAI, prevăzut pentru 24 și 25 februarie. Însă, Așa cum uh, probabil știe toată lumea, Parlamentul European nu a primit documentele necesare. Mă refer mai ales la raporturile de, rapoartele de evaluare cu privire la Bulgaria și la România, precum și la recomandările făcute fiecărei dintre aceste două țări și informația cu privire la starea actuală referitoare la punerea în aplicare a acestor recomandări de către statele membre vizate. De asemenea, știm că acest Consiliu, JAI, din luna februarie, nu planifică să mai adopte decizia cu privire la aderarea acestor două state. Ordinea de zi a Consiliului JAI face trimitere doar acum la o dezbatere cu privire la starea de fapt. Deci, nu mai e nevoie să menținem procedura în regim de urgență. Și, în această situație, vă propun să urmăm procedura obișnuită și să așteptăm Uh, traducerile în uh, toate limbile uh, oficiale. Apoi aș dori să mă mai refer la un aspect, accesul la documente. Tratatul stipulează că Parlamentul European ar trebui să primească toate informațiile necesare pentru a își juca pe deplin rolul în această procedură. Deciziile de la Curtea de Justiție Uh, merg în aceeași direcție. Domnule președinte López Aguilar, printr-o uh, scrisoare transmisă în 16 decembrie anul trecut, ați solicitat Consiliului să ne pună la dispoziție toate aceste rapoarte. Iar răspunsul a fost primit în 25 ianuarie, la 40 de zile după aceea, și în răspuns se precizează că documentele solicitate ar putea fi transmise uh, președintelui, coordonatorilor grupurilor politice și raportorului. Iar accesul va fi garantat într-o sală securizată în incinta Consiliului. Scrisoarea nu face niciun fel de uh, referire la conținutul documentului care nu ar trebui să se facă uh, în uh, ședințe sau în reuniuni oficiale. Și deci ne întrebăm ce am putea să scriem în raport în legătură cu aceste două țări dacă nu putem folosi niciun fel de informație pe care am primit-o cu privire la aceste rapoarte. Aș dori să mai subliniez un lucru și aș dori să subliniez că încă o dată Consiliul acordă Parlamentului European mult mai puțin decât ar fi trebuit dacă facem comparație cu documentele uh, care au fost puse la dispoziție în urmă cu patru ani, când Parlamentul European și-a dat avizul referitor la aderarea uh, la nouă state, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Ceea ce înseamnă că, iată, constatăm că Consiliul ne pune acum la dispoziție mai puțină informație decât cea furnizată în urmă cu patru ani cu patru ani de zile înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și subliniez acest uh, aspect pentru că cred că este uh, de neacceptat. Consiliul se comportă cu noi mai rău decât a procedat înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ori acum tratatul de la Lisabona e în vigoare, Parlamentul a primit competențe sporite și ar trebui deci să fie respectat în consecință. În 2007 și am primit informația scris, în textul pe care uh, vi l-am transmis. Consiliul a permis tuturor membrilor Comisiei Libe să consulte rapoartele de evaluare ale statelor membre, deci rapoartele integrale și, în paralel, aș dori sub, să subliniez, în paralel, deci nu a fost vorba de opțiune, concluziile cu privire la aceste evaluări care nu au fost ținute secrete. Ele au fost trimise Parlamentului European. Și, în fine, domnule președinte, un al treilea aspect. Sper că Consiliul va, ne va garanta uh, accesul la aceste documente. Însă, la întâlnirile cu raportorii din umbră a apărut o întrebare. Dacă Consiliul nu ne pune la dispoziție aceste rapoarte, în uh, decursul anului 2011, de exemplu. Mă întreb dacă ar trebui să așteptăm la nesfârșit împreună cu raportorii din umbră, am ajuns la concluzia că sigur că nu trebuie să așteptăm la nesfârșit. Deci va trebui să decidem. Să decidem un termen limită până când suntem dispuși să așteptăm aceste rapoarte din partea Consiliului, însă dacă nu primim nimic după această dată limită, cred că ar trebui să ne dăm publicității avizul nostru dacă în situația în care nu putem să evaluăm cerințele de securitate. Deci putem să dăm avizul Parlamentului spunând că nu avem la dispoziție suficiente uh, informații sau documente pentru a da un aviz pe fond. Având în vedere această situație, Parlamentul finalizează procedura de consultare și nu dă astfel Consiliului scuza să spună că nu poate să adopte o decizie pentru că așteaptă avizul Parlamentului European. Și deci de aceea vă propun ca acest termen să fie uh, data de 2 mai. Sper, domnule președinte, sper că înainte de 2 mai, sper ca Consiliul să ne pună la dispoziție aceste documente cu privire la România și la Bulgaria pentru a putea, pentru ca noi să putem să finalizăm procedura de consultare în mod optim. Însă dacă nu se va întâmpla așa, cred că nu ar trebui să așteptăm după această dată de 2 mai și ar trebui să procedăm așa cum am spus cu acordul uh, raportorilor din umbră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumim pentru această explicație cuprinzătoare cu privire la starea de fapt și mulțumim și pentru uh, vă, vă puteți baza pe sprijinul Comisiei Libe, al președintelui Libe și al secretariatului în demersurile noastre, pentru că este un aspect foarte important. E vorba de competențele și de prerogativele Parlamentului European. Câțiva deputați au înscris la cuvânt. În primul rând, domnul Enciu. Președinte, mulțumesc și domnului raportor Coelio pentru extraordinara muncă pe care o depune, pentru a reuși să ieșim din acest impas în care Consiliul ne pune într-o situație foarte dificilă. Nu este normal să ajungem în această situație. Din partea grupului SD pot să spun că susținem întru totul Uh, strategia propusă de către raportorul domnul Coelio. Uh, eu poate știu, sunt mai revoluționar sau nu știu cum. E adevărat, trebuie să facem totul, dar nu trebuie să lăsăm Consiliul chiar așa să facă ceea ce dorește. Și ar trebui să găsim niște căi legale pentru ca tratatul de la Lisabona și toată legislația europeană să fie respectată. Așa cum am propus data trecută, m-am consultat cu uh, Carlos, dânsul a spus că este imposibil să acționăm la Curtea Europeană de Justiție, dar poate ne gândim să mergem la ombudsman, să-i cerem ombudsmanului o părere. Poate totuși găsim acolo o înțelegere. Eu nu cred că trebuie să lăsăm situația așa cum uh, dorește Consiliul, pentru că este o palmă dată la adresa noastră și a democrației europene. Vă mulțumesc. Mr. Marinescu. Domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-mi permite să vă mulțumesc dumneavoastră, raportorului, uh, coordonatorilor și celorlalți raportori din umbră și până la urmă tuturor membrilor uh, comisiei pentru că au acceptat să schimbe procedura, au acceptat această procedură foarte rapidă pentru a putea să votăm înainte de Consiliul JAI din 24-25 uh, februarie. Din păcate, <coughs> acest lucru nu se poate face din cauza poziției Consiliului, după cum știți, în, uh, în uh, grupul Cheval vinerea trecută sau, sau a, ultimul raport pentru România a fost adoptat, deci din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al achiului Schengen, România și-a îndeplinit absolut toate obligațiile. Dumneavoastră, domnule președinte, ați cerut printr-o scrisoare documentele de la Consiliu. România, de altfel și Bulgaria, au cerut desecretizarea acestor documente pentru a, fi, a putea fi transmise către Parlament. Din păcate însă, Consiliul refuză și chiar uh, prin atitudinea pe care uh, o are, uh, după părerea mea, întârzie deliberat o decizie, pentru că cererea de desecretizare este pe, chiar dacă a fost făcută de foarte multă vreme, este pe, pe agenda Coreper de-abia pe 9 februarie. În aceste condiții vreau să vă spun că România evaluează în acest moment posibilitatea de a transmite oficial toate rapoartele despre România Parlamentului European. Pentru că uh, nu putem să așteptăm la nesfârșit, așa cum spunea și domnul Coelio, uh, poziția uh, Consiliului. Se poate întâmpla acest lucru foarte, foarte târziu și încercăm uh, legal, bineînțeles, să uh, aducem toate informațiile necesare în Parlamentul European pentru ca membrii uh, Comisiei Libe și toți membrii Parlamentului să uh, poată să voteze în cunoștință de cauză. O singură rugăminte aș avea, acest termen de 2 mai, uh, mie mi se pare destul de, de târziu, aș vrea să se evalueze această dată, chiar și în condițiile în care de exemplu, Consiliul nu transmite până la urmă aceste documente. În cazul în care și Bulgaria va avea rapoartele uh, aprobate, cândva, să spunem, în martie, cred că Parlamentul ar putea găsi o cale să, să uh, voteze uh, avizul. Un ultim uh, punct aș vrea să, uh, să ridic. Sunt în, în Camera Secretelor la Parlament uh, niște rapoarte introduse. Alături de aceste rapoarte însă, în același dosar, există scrisoarea celor doi miniștri. Și întrebarea mea este cum a ajuns un document foarte public, un document care a fost în toate ziarele, în Camera Secretelor. De ce este nevoie să fie citită în Camera Secretelor? Eu când am citit acel dosar am găsit primele documente uh, Eh, erau aceste scrisori. Sunt introduse acolo pentru ce? Pentru informarea deputaților? Cred că toți deputații știu deja că cei doi miniștri au scris această scrisoare. Mi se pare ceva care nu este eh, la locul lui și aș vrea să, nu știu, să lămurim această situație. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Mrs. Weber. Mulțumim, doamna Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE și vreau să încep prin a adresa mulțumiri domnului Coelho pentru toate eforturile pe care le-a depus. A făcut o muncă extraordinară, întotdeauna a vorbit foarte clar. Documentele pe care ne le trimite sunt de asemenea de, um, foarte precise, foarte clare și a dat dovadă de toată flexibilitatea în discuțiile cu Consiliul. De aceea, în calitatea mea de raportor din număr, vreau să spun că sunt foarte bucuroasă să pot spune că sunt pe deplin de acord cu dumnealui. Trebuie să uh, facem aici diferența între două uh, um, părți ale discuției. În primul rând, ce vom decide despre aderarea a României și Bulgariei la Schengen și e clar că din punct de vedere procedural nu știu ce putem să facem pentru că am aflat că Consiliul nu are intenția să ia o hotărâre la următorul Consiliu JAI. Apoi, în ce privește data de uh, 2 mai și eu cred că este puțin prea tardivă, dar în același timp trebuie să ne gândim când are de gând Consiliul să înscrie acest punct la ordinea de zi. Apoi avem o altă discuție principială în legătură cu relațiile dintre Parlament și Consiliu. În, cu două săptămâni în urmă am participat la Budapesta la o cu liderii ALDE și cu coordonatorii ALDE uh, și ne-am întâlnit deci cu președintele Consiliului prin rotație, domnul prim-ministru Victor Orban. Am ridicat această problemă și dumnealui ne-a spus că uh, în calitatea sa de uh, fost uh, deputat, el înțelegea foarte bine această cerință și această nevoie pe care o au deputații europeni de a avea acces la informații înainte de a putea vota. E firesc să fie așa. Însă, din păcate, reacția oficială a președinției maghiare a fost uh, foarte departe de ce ne-a spus uh, nouă domnul Orban. Acum că nu mai avem motive să ne grăbim, cred că ar trebui să nu renunțăm, să continuăm, continuăm această luptă cu Consiliul. Pentru că acesta din urmă chiar își dorește să creeze un precedent. Dacă noi, Parlamentul European, uneori nu suntem văzuți ca fiind uh, o instituție atât de importantă, pentru că spunem că suntem numai colegiuitori uh, și pe când Parlamentul funcționează după propriile sale reguli. Dar noi ar trebui să ne facem respectați. Deci, încă o dată, noi lansăm un apel către domnul președinte Buzek pentru ca personal sau printr-o scrisoare să contacteze Consiliul și să ceară ca Um, tratamentul uh, acordat Parlamentului European să fie cel cuvenit și să fie unul cinstit. Vă mulțumesc, spune președintele, exact aceasta a fost și hotărârea coordonatorilor. Văd că multe alte persoane vor să, iau cu, vor să ia cuvântul și văd că nimeni nu este, uh, nu vrea să ia cuvântul ca să spună că e împotrivă cu ce a spus domnul raportor. Deci nu faceți decât să insistați pe această Uh, chestiune a respectului pe care îl merită Parlamentul European și de faptul că trebuie să aibă acces la inform aceste informații și la aceste documente pentru ca să poată să-și uh, îndeplinească um, misiunea care revine. Doamna Invelt, acum cer cuvântul. Chair, I'll be very brief. I concur with everything that has been said so far by the... Domnule președinte, sunt de acord cu ce au spus colegii. Salut poziția adoptată de raportor și aș dori să adaug că nu e vorba aici doar de faptul că Parlamentul European are dreptul să primească aceste informații, nu și cetățenii europeni au dreptul să uh, cunoască aceste lucruri, cetățenii din România și din Bulgaria. Uh, multe state membre au făcut uh, aderarea la Schengen un subiect de politică internă și acest lucru este dezgustător, creează un precedent total nefericit și consider că această discuție nu ar trebui să fie contaminată de argumente care nu au absolut nicio legătură cu chestiunea Schengen. Guvernele naționale poartă răspundere în acest sens și de aceea salut propunerea noastră. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca Parlament European pentru, ca ne asig- pentru a ne asigura că acest proces se desfășoară așa cum trebuie pe baza unor criterii aplicate uniform tuturor țărilor și tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc! Doamna Nenel, ceva?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 Mulțumesc raportorului pentru că a explicat situația în termeni atât de clar, ne-a informat în legătură cu contextul actual. Aș dori să îmi afirm sprijinul pentru strategia domniei sale. Este just să avem o limită de timp clară, un calendar precis conform căruia să ne exprimăm și noi opinia în conformitate cu informațiile primite de noi. Fără aceste informații nu putem avea decât speculații cu privire la situația din Bulgaria și din România. Asta nu va face decât să încurce lucrurile și mai mult. Asta poate crea și un anumit sentiment de înstrăinare, de alienare, că nu ai acces la informațiile adecvate. E adevărat că relația dintre instituții, dintre Consiliu și Parlament este o relație de importanță fundamentală. Să nu uităm, stimați colegi, că și cetățenii au anumite așteptări de la noi, doresc să informăm în legătură cu situația existentă, cu mersul negocierilor și acest lucru nu trebuie scăpat din vedere. În numele PPE-ului trebuie să vă spun că PPE-ul sprijină aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen și domnul Coelho a exprimat opinia întregului nostru grup. Vă mulțumesc. Doamna Bauer. Vă mulțumesc. Am să încerc să nu vorbesc mai mult decât domnul Șogor. Oricum, sunt de acord cu ce spunea doamna Weber și anume că există două dimensiuni în joc aici. O dimensiune și o chestiune de substanță de care n-aș dori să mă ating, pentru că, după cum uh, s-a spus, mi se pare și mie că, într-un anumit punct de vedere, situația este exact aceeași cu care ne-am confruntat și înaintea ultimului val de aderare la Schengen în 2007. Frustrant este să vedem că se întâmplă același lucru cu schimbul de informații chiar și după Lisabona. După Lisabona avem aceeași problemă pe care am avut-o în 2007 înainte de Lisabona și asta e o problemă gravă. De aceea, domnule președinte, cred că există motive suficiente pentru că dumneavoastră solicitați o explicație, pentru că așa merg lucrurile la Libe, ne, ne confruntăm cu aceeași situație, iarăși și iarăși. Și văd de asemenea multe motive pentru un astfel de demers către domnul Buzek și din partea domniei sale. Deci v-aș ruga ca dumneavoastră împreună cu coordonatorii să decideți cine va solicita explicații pentru această situație. Probabil nu e ultima dată când ne confruntăm cu astfel de problemă. Se va repeta și chestiunea este una într-adevăr serioasă și trebuie clarificată de la bun început. Care e situația cu aceste informații din partea Consiliului? Nu e vorba de președinție, e vorba de Consiliu. Aveți, aveți dreptate, noi insistăm în acest sens, a spus și la întâlnirea coordonatorilor și am ajuns la un acord. președinția comisiei noastre a solicitat domnului Buzek să contacteze Consiliului pe această temă, în numele întregului Parlament European. Domnul Tavares? Tot pe scurt. Nu sunt raportor din umbră, însă am uh, urmărit ce s-a întâmplat și am vorbit și cu colega mea Cornelia. Vorbesc în calitate de coordonator în numele grupului meu politic și trebuie să vă spun că ambele chestiuni în joc aici, politicizarea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen și, în același timp, dificultățile care s-au creat în materie de acces la informații din partea Parlamentului. Ambele lucruri sunt regretabile. Dorim, de asemenea, să ne exprimăm sprijinul pentru demersul anunțat de raportor și de dumneavoastră, domnule președinte, asta pentru ca să avem o poziție comună pe întreg spectrul politic reprezentat aici în Parlamentul European. Cred că suntem cu toții de partea raportorului în această chestiune de a nu se politiciza aderarea acestor două țări și de a se oferi acces la informații. Vă mulțumesc. Domnul Alvaro? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt și asta pentru că sunt de acord întru totul cu ce a spus domnul Coeliu, însă consider că este necesar să subliniem și faptul că, într-adevăr, dacă s-ar putea să nu existe un context juridic precis, există diferențe între cerințele de aderare la Schengen și altele în materie de uh, colaborare judiciară și polițienească, nu trebuie să neglijăm relația dintre cele două. Eu sunt de acord ca România și Bulgaria să intre în Schengen. Uh, vorbitorul spune, am, am, am zis Rusia din greșeală. Vă rog să nu-l sunați pe domnul Putin, mi-a scăpat Rusia. România și Bulgaria, nu Rusia. Însă e, e vorba de două țări care se află foarte jos pe indicele corupției, mai jos decât Cuba. Doar Grecia se află sub ele pe lista de corupție și ar trebui să ne punem niște întrebări și în acest sens. Însă trebuie spus că Parlamentul European, Comisia Europeană și statele membre au rugat ambele aceste țări, au insistat ca aceste țări să lupte împotriva corupției și sunt sigur că aceste țări fac tot ce le stă în putere în acest sens. Însă există, în opinia mea, o legătură între cele două chestiuni. Deci, pe de o parte, pot să înțeleg și pe cei care sunt destul de reticenți în momentul de față. Deci nu mă înțelegeți greșit. Sprijin fără rezerve aderarea la spațiul Schengen a celor două state în cauză, însă nu trebuie să uităm unde se află aceste două țări pe eh, indicele internațional al corupției. Să vedem ce, ce ar avea Consiliul să ne spună. Cer scuze, domnul Atford, doreați să interveniți? Îmi cer scuze, credeam că sunt pe listă. Sunt de acord cu ce au spus colegii în ceea ce privește accesul la documente și doream să-i mulțumesc lui Carlos, care, încă o dată, are amintiri extrem de prețioase în materie de precedente și ne ajută foarte mult și nu e primată când face acest lucru. Își aduce foarte bine aminte ce s-a întâmplat chiar și cu ani în urmă. Yeah. E extraordinar, într-adevăr, că am înregistrat un regres în loc de un progres. Mi se pare că punem la oaltă toate aceste experiențe similare de, de hărțuiel pe care le-am avut cu Consiliul, pe, teme, pe teme de documente sau pe, pe alte teme, și probabil nu va fi ultima, însă probabil domnul președinte Buzek va putea aborda în mod coerent toate problemele pe care le-am avut după Lisabona cu Consiliu și, cu, și chiar și cu Comisia, dar în principal cu Consiliu. Însă, revenind la ce spunea antevorbitorul meu, domnul Alvaro, mi-a spus și anterior că din punct de vedere juridic, evaluarea preaderare Schengen nu include acele elemente din mecanismul de verificare a colaborării pe care îl avem cu România și Bulgaria din 2007 încoace. Și acest lucru este regretabil. Ar trebui să fie o corelație între cele două demersuri. Problema însă e alta. Acel mecanism nu a fost modificat pentru a reflecta problemele care au apărut în 2007 și acum, după cum s-a spus, am aplicat un tip de inspecție noilor candidate și nu putem procedural include acele aspecte. Însă noul mecanism de evaluare Schengen ar trebui într-adevăr să cuprindă chestiuni ca drepturile fundamentale, protejarea datelor și de asemenea vulnerabilitatea la corupție și proastă administrare, pentru că nu poți avea o, o zonă, o, un spațiu Schengen cu adevărat sănătos, cu acces comun la bază de date, dacă ai îngrijorări legate de corupție. Însă suntem unde suntem în ceea ce privește procedura de evaluare în vederea preaderării. Și dacă privim la ce s-a întâmplat în trecut, cred că lucrurile ar trebui să stea altfel. Lista vorbitorilor a fost închisă cu câteva minute în urmă. Vă rog să nu mai redeschidem, vă rog să colaborați. S-au făcut uh, foarte multe sugestii, însă nu văd niciun dezacord cu privire la chestiunea de bază. Chestiunea de bază a fost clar descrisă de raportor. Domnul Papa Nicolau, aveți și dumneavoastră cuvântul încă 30 de secunde pentru domnul Marinescu, dar cred că cel mai bine ar fi să dăm cuvântul Consiliului. Domnule președinte, un scurt comentariu și eu sprijin ce a spus domnul Coelio. Într-adevăr, e nevoie de criterii specifice pentru a avea acces la spațiul Schengen. Și credem că România și Bulgaria vor reuși până la urmă. Există acest uh, index al corupției și cred că nu numai Grecia stă prost din acest punct de vedere, și alte țări din Schengen uh, nu stau foarte bine acolo, așa că nu mai dați Grecia ca exemplu negativ în probleme europene, vă rog foarte mult. Asta ca răspuns la domnul Alvaro. Okay, and, and, and you have omitted Mr. Domnule Alvaro, a, uh, a, nu a făcut decât o greșeală, i s-a împleticit uh, limba. Domnul Marinescu acum. Președinte, statisticile există, nu putem să le negăm. Acum nu știu pe ce loc trebuie să fii în aceste statistici ca să ai acces în Schengen sau nu. Pentru că până la urmă toate țările sunt pe, uh, există pe acele statistici. Noi nu evităm discuția despre mecanismul de, de cooperare și verificare, însă spunem foarte clar, sunt două lucruri diferite, putem discuta în paralel despre ele, nu există nicio legătură între între mecanism și Schengen. Și vis-a-vis -vis de, de mecanism, de ce spunea domnul Alvaro, pot să-i furnizez niște informații despre ceea ce se întâmplă în România acum, însă l-aș ruga să nu ajungem în situația ridicolă în care am ajuns în, în raport, în care într-un capitol suntem lăudați că au fost arestați politicieni de înalt nivel și polițiști și judecători, iar în alt capitol se aduce ca o probă numărul de arestări că avem, uh, avem uh, corupție. Mulțumesc. Președintele? Domnul Luhan, vă rog. Vă rog, domnul Luhan. foarte... trying to, I'm trying to close the list. O să fiu foarte... Nu, uh, nu văd motive argumentate din partea Consiliului în ceea ce privește refuzul accesului la documente Ehm, cetățenii așteaptă de la noi să le spunem ce se întâmplă și de ce. Ehm, de aceea ar trebui să cerem în mod direct și aș propune în acest context să insistăm la domnul președinte Buzek din partea Parlamentului să ceară în mod concret ehm, motivații din partea Consiliului și nu în ultimul rând desecretizarea documentelor. În ceea ce privește mecanismul de evaluare și control, aș vrea să spun că până acum nu s-a luat ca un criteriu în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen, asta ar însemna că schimbăm regulile în timpul jocului. De aceea nu văd că acesta ar trebui să joace un rol în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you. I remind you once again, Mr. Buzic. Vă reamintesc încă o dată, domnul Buzek, cu siguranță o să procedeze așa la cererea Comisiei Libe. Însă, insist, e, bu- e bine să uh, dăm cuvântul reprezentanților Consiliului pentru poziția lor. O să mă exprim în limba maghiară. Mulțumesc, domnule președinte. În numele președinției maghiare, aș dori să vă prezint uh, pe scurt uh, această chestiune a accesului la documente. În luna decembrie, într-adevăr, am primit o solicitare din partea uh, Parlamentului și în această scrisoare uh, Uh, s-a făcut această solicitare. Decizia a fost luată în 20 ianuarie și tot uh, într-o scrisoare ne-am exprimat poziția. Dorim să ne asigurăm că accesul la documente este asigurat. Și am propus ca accesul la documente să se facă în conformitate cu procedura obișnuită și am propus și să se asigure accesul uh, la documente coordonatorilor, raportorilor și membrilor uh, Comisiei Libe. Acest uh, răspuns se pare că nu v-a plăcut și deci am încercat să găsim și alte soluții, am venit cu o nouă propunere care nici ea nu v-a fost pe plac. Și Iată, am ajuns la concluzia că poate ar fi mai bine să avem o soluție orizontală. Respectăm această solicitare și încercăm să găsim o soluție. Aș dori să vă mai informez și că președinția ungară încearcă să găsească o soluție globală și în cursul săptămânii viitoare sperăm să putem avea o uh, concertare între cei doi uh, secretari generali și aceasta la inițiativa președinției uh, ungare. În orice caz, aș dori să vă spun că noi suntem încrezători, sperăm să ajungem cât mai repede la o soluție. Depunem în orice caz toate eforturile necesare pentru a ajunge la o soluție. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. În numele Comisiei Libe, aș dori să mulțumesc răspunsului dat de reprezentantul Consiliului, în calitate de președinte al Comisiei Libe, am avut și eu uh, negocieri, discuții cu uh, uh, reprezentantul președinției ungare și, într-adevăr, confirm și eu faptul că președinția în exercițiu a Consiliului depune eforturi pe care noi le apreciem în sensul că ei doresc să se ajungă la o soluție, respectiv să avem o cooperare reală, loială, între Consiliu și Parlament, când e vorba de accesul la uh, documente, pentru ca noi să putem să luăm o decizie, o decizie care să se uh, bazeze pe date reale, să fie bine justificată care bineînțeles că necesită cunoștința acestor elemente a faptelor, a statisticilor care sunt importante și care ne vor permite să uh, ajungem la o concluzie și să ne uh, facem o opinie. Deci, uh, încă o dată, apreciem eforturile depuse de către președinția ungară, sperând că se va ajunge la o soluție. Am înțeles că a fost un acord în ce privește propunerea domnului Coelio, a domnului raportor, de a stabili un termen limită în ce privește accesul la documente. Însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri, trebuie să uh, impulsionăm acest, uh, uh acest dosar pentru a ne asigura că putem să ajungem la Concluzie. Dacă uh, ni se refuză accesul la documente, atunci uh, vom avea o altă uh, abordare. Domnul Marinescu a vorbit de faptul că luna mai e puțin cam târziu, ar dori să uh, optăm pentru luna martie, însă se pare că, în general, toată lumea e de acord și nimeni nu aduce obiecții la această uh, foaie de parcurs care a fost propusă de către domnul uh, Coelho uh, când a făcut introducerea dosarului. Mai dorește cineva să facă o intervenție suplimentară? În 10 secunde în legătură cu ce a spus uh, reprezentanta Consiliului. Vă rog, nu e o problemă legată de secretariatele generale ale instituțiilor. Instituțiile sunt conduse de lideri politici și nu de funcționari de nivel înalt. Ei sunt aici în slujba noastră și nu să ne înlocuiască. Deci uh, schimbul trebuie să se facă la nivelul președinților. Avem chiar un președinte al Uniunii got a point there. That is why... Aveți dreptate și de aceea președintele uh, Jerzy Buzek deci de aceea președintele Parlamentului European a fost rugat să reprezinte poziția Parlamentului European și să preia inițiativa. Pentru că e vorba de un dosar de această dată, dar s-ar putea ca în spatele acestui dosar să se ascundă mult mai multe. Deci încă o dată e o bătălie de principiu. Sunteți de acord? Doriți uh, să luați cuvântul, domnule Coelio, pentru concluzie? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Trei lucruri. În primul rând, aș dori să subliniez tocmai ce s-a spus Aș dori să mulțumesc și uh, președinției ungare pentru eforturile depuse pentru a ajunge la o concluzie. M-am întâlnit cu domnul ambasador, am, întâlnit, am uh, am vorbit la telefon cu secretarul de stat. Știu că președinția ungară încearcă să găsească o soluție și le urez succes. Știu foarte, bune, foarte bine care este poziția Parlamentului și sper să se găsească o soluție bună în această relație între Consiliu și Parlament. Trebuie să vă mărturisesc că eu nu văd aici așa un plan machiavelic uh, în ce privește funcționarea celor două servicii. Însă am un sentiment ciudat. Președinția ungară nu a fost informată de către secretarul Consiliului în legătură cu acordurile la care am ajuns împreună în urmă cu patru ani. Mi-am dat seama de acest lucru când i-am contactat. uh, intraseră în procesul de negociere fără să știe ce, parlam- uh, ce Parlamentul a primit din partea Consiliului în urmă cu patru ani. Cred că ar fi trebuit să fie informați în legătură cu nivelul schimbului uh, de documente și accesul la documente în urmă cu patru ani. Un al doilea aspect, în legătură cu ce spunea Sophie Intveld. De obicei sunt de acord cu ea, dar ea a propus ca toate documentele să fie uh, în acces public. Din păcate, nu pot fi de acord cu ea pe această temă. Din câte am înțeles, o parte dintre rapoarte uh, legate de securitatea la frontieră Uh, uh, sistemul uh, de informații Schengen și așa mai departe, denotă sau dezvăluie o anumită vulnerabilitate a sistemului și cred că nu ar fi înțelept să le facem publice, pentru că am face jocul celor care ar putea să profite de pe urma lor. Deci cred că acest tip de rapoarte ar trebui să rămână secrete. Însă, eu aș dori ca aceste rapoarte secrete să fie la dispoziția deputaților Parlamentului și, încă o dată, spun sus și tare, cred că ar trebui să primim cel puțin ce am primit în urmă cu patru ani și nu mai puțin. De fapt, normal ar fi să primim mai mult după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și dacă nu am înțeles-o bine pe Sofie, îmi cer scuze. Dacă nu, uh, Sofie încerca să spun acest lucru, îmi cer scuze, poate n-am înțeles eu bine. Un al treilea aspect, în legătură cu ce spunea domnul Marinescu. Dacă ajungem la condițiile necesare pentru a întocmi un raport înainte de data de 2 mai, așa ar trebui să procedăm. Nu e nicio problemă. O putem face în martie sau în aprilie, dar trebuie să întrunim toate condițiile. Deci nu spunem că noi dorim să înaintăm uh, raportul după data de 2 mai. Noi spunem, dacă Consiliul nu ne pune la dispoziție niciun fel de documente, nu, să aștept, nu o să așteptăm mai mult uh, decât data de 2 mai. Pentru că trebuie să stabilim un termen limită, după care nu mai suntem dispuși să așteptăm. Și aceasta a fost propunerea mea, sper să fiți de acord cu ea. Mulțumesc, doamna Intveld. O clarificare, bineînțeles că nu toate detaliile din documente trebuie să fie publicate, dar cred că opinia publică ar trebui să poată să uh, cunoască concluziile generale ale anchetelor. Președintele, cred că reprezentanții Consiliului au uh, luat act uh, de toate observațiile și de remarcele din această dezbatere și de intervenția finală a domnului Coelio. Acum putem trece, deci, la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de atacuri împotriva sistemelor informatice și abrogarea deciziei cadru a Consiliului. Colega noastră, Monica Holmeier, e raportor și acest punct de pe ordinea de zi vizează propunerea de directivă cu privire la, o, ă, la atacurile împotriva sistemelor informatice, de abrogarea deciziei cadru a Consiliului în acest domeniu. Text. Refer... Textul propus se referă la legislația cu privire la dreptul penal în baza articolului 83 a Tratatului de Funcționare Uniunii Europene. Comisia ne va face o prezentare inițială a situației, după care vom avea o dezbatere după ce o vom fi ascultat pe doamna raportor, doamna Holmeier. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem în fața noastră un raport Chiar dacă toată lumea pleacă din sală când discutăm despre asemenea subiecte și mă îngrijorează acest lucru, uh, într-o zi sau alta, fiecare dintre noi se va simți vizat dacă cumva, de exemplu, uh, i-a fost uh, atacat cod, contul bancar electronic. Știți că au existat multe victime, mai ales site-uri de bănci, uh, companiile de um, emițătoare de carduri de credit, uh, multe companii mari. Și ca să vă faceți o idee, vă dau o idee, uh, vă dau o cifră, mă scuzați, în Germania, în fiecare lună, în jur de un milion de cai troieni sunt trimiși uh, sub formă de uh, uh, fișiere codate care apoi uh, infectează um, calculatoarele uh, din uh, principalele companii din Germania. E suficient să ai 250 de euro ca să um, lansezi un atac împotriva unui sistem informatic de mare anvergură? și nu putem decât să prezicem că asemenea atacuri vor fi din ce în ce mai numeroase. M-am bucurat când am văzut că Comisia Europeană a făcut o propunere pentru a abroga uh, fosta directivă și pentru a um, o actualiza, deoarece trebuie să îmbunătățim temel juridic al luptei împotriva acestei forme de criminalitate, dar aș vrea să mai adaug că această măsură luată de comisie nu poate să fie decât un prim pas avem nevoie de un nou cadru juridic european, astfel încât să putem să uh, uh ținem cont de viitoarele evoluții uh, de pe piața tehnologiei informațiilor uh, și unele care există deja, ca de exemplu cloud computing-ul. În plus, știți bine că acum și sistemele de securitate ale statelor au devenit ținta um, atacurilor uh, um, din partea piraților informatici și să nu uităm și problemele de uh, um, spionaj uh, economic și industrial. Ați văzut ultimul caz cu Renault și uh, China, deci există nenumărate uh, aspecte care ar trebui dezbătute Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, până uh, nu de mult, articolul 380, respectiv uh, uh, sancțiunile în caz de uh, uh, cri criminalitate agravată, era folosit drept uh, temei juridic, dar avem nevoie și de alte articole. Acum mă bucur să constat că raportorii din umbră sunt prezenți în sală și nu pot decât să le spun că aștept cu nerăbdare să putem să colaborăm uh, ca să îmbunătățim acest text și bineînțeles că contez și pe colaborarea cu Comisia. Președintele, uh, dau cuvântul domnului Iacob Oratinski din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este pentru noi o plăcere și o satisfacție că am putut să trimitem Comisiei Libe o propunere de uh, abrogarea acestei directive și de uh, uh a unei noi comunicări pentru a lupta împotriva acestor noi forme de criminalitate uh, informatică este uh, a treia propunere substanțială înaintată de Comisia Europeană în domeniul uh, luptei împotriva criminalității și știm și noi că este numai un prim pas în această direcție. departe de noi gândul de a, a minimiza problemele zi de zi, practic putem să citim în presă despre efectele nefaste ale acestor noi forme de criminalitate tot ceea ce ține de uh, internet, de tehnologia informației, uh, este pâinea noastră de toate zilele. Am devenit dependenți de această tehnologie informației pentru uh, viața noastră profesională și chiar și pentru viața privată, familială. Am putut să constatăm că Uh, aceste, uh, acest fenomen al uh, criminalității pe internet este unul cu caracter transfrontalier și că victimele sunt atât mari companii, state sau simpli cetățeni. De aceea avem nevoie de mai multă hotărâre de acțiuni mai ferme și mai bine coordonate din partea statelor membre, pentru că am fost devansați de formele de criminalitate. statele membre au făcut mai multe declarații, uh, inclusiv atunci când uh, s-a vorbit despre programul de la uh, Stockholm și s-a spus că era vorba despre o prioritate, iar în noiembrie anului trecut Comisia a adoptat o comunicare în care a vorbit despre noile măsuri de adoptat pentru a lupta mai bine împotriva acestei forme de criminalitate. Noi am încercat uh, să ne inspirăm din lupta împotriva uh, acelor forme de atac precum cele care au afectat Estonia și Lituania în 2008 sau atacul din 2009 împotriva uh, mai multor site-uri um, de guverne, practic site-urile, portalurile a 130 de țări Uh, au fost uh, atacate în anul 2009. Există forme foarte sofisticate acum de, de uh, um, softuri, de, de virus informatici și noi trebuie să putem să facem o evaluare a uh, riscului și a noilor uh, uh, profiluri de criminali, ne vorba numai despre niște inspirați de niște hacker uh, care sunt niște visători, niște idealiști, ci de adevărați uh, delinvenți, de adevărați uh, infractori. Există aceste Uh, rețele, uh, așa numitele uh, rețele zombie, calculatoare care au fost în prealabil infectate și care apoi pot să fie comandate la distanță pentru a ataca la rândul lor alte calculatoare și practic acest lucru se face fără ca proprietarii calculatoarelor respective să știe. Noi ne bazăm pe decizia cadrului din anul 2005 și, de asemenea, pe raportul din 2008 despre implementarea acestei decizii cadru, care arăta că există un nou fenomen cu efecte pe scară largă și din ce în ce mai mari, mai ales pentru că există uh, o, o, se face um, din ce în ce mai mult uh, o trimitere la aceste atacuri pe scară foarte largă folosind rețelele de calculatoare zombie. În acest cadru spunem că pentru a putea lupta împotriva criminalității informatice e nevoie de mai multă cooperare la nivel internațional. Și Există și Convenția um, uh, Consiliului Europei, unde uh, părțile interesate au pus la punct unul dintre textele cele mai avansate și cele mai uh, detaliate în acest domeniu, cu o listă exhaustivă a delictelor. Iar noi ne-am bazat și pe prevederile acestei convenții atunci când am prezentat această propunere. Dacă este să discut despre principalele diferențe dintre Uh, fosta directivă și actuala, uh, actualul text, știți că interceptarea datelor a devenit acum uh, o infracțiune penală și, în plus, acum ne dorim să existe o coerență între noul text propus de Comisie și Convenția Consiliului Europei. Articolul 7 este articolul cheie, deoarece se pedepsește penal folosirea de instrumente precum rețelele zombie sau orice alte instrumente uh, care servesc la comiterea de delicte. Deci nu vrem să pedepsim penal numai folosirea acestor instrumente, ci și producerea lor, vânzarea lor, punerea lor la dispoziție, astfel încât să putem să uh, îi vizăm pe toți acei uh, infractori care nu comit ei înșiși uh, atacurile, dar s-au specializat în fabricarea de asemenea uh, programe, de asemenea softuri și apoi le vând uh, potențialilor uh, criminali. Articolul 9 din propunerea noastră uh, propunem o năsprire a pedepselor penale ca să putem să uh, reflectăm faptul că și numărul acestor uh, uh crime s-a uh, um, mărit. Și e bine ca acești criminali să fie, hotăr- să fie pedepsiți cu, cu toată uh, asprimea, cu toată severitatea și să știe ce riscă. Practic, pentru uh, uh, uh, infracțiunea cea mai puțin gravă s-a mărit pedeapsa minimă de la 1 la 2 ani de uh, închisoare. Apoi vorbim despre circumstanțele agravante. De exemplu, atunci când delicte de la articolele 3, 4, 5 sau 6 au fost uh, um, comise folosind aceste botnets, aceste rețele uh, zombie. Mai ales dacă a, au produs daune pe scară largă sau au afectat un număr mare de um, uh, calculatoare. O a doua circunstanță agravantă este situația în care autorii um, acestor um, infracțiuni au folosit identitatea altcuiva, au uzurpat identitatea cuiva pentru a-și ascunde propria lor uh, identitate. Mm, ne-am putea referi la acest lucru ca la un furt de identitate, însă noi ne-am hotărât să nu legislăm în materie de furt de identitate, pentru că este mult mai largă, ci să ne concentrăm pe acest caz specific ce se aplică demersului nostru și anume infracțiunea pe internet. Articolul 14 răspunde, și cu asta răspund și în parte observațiilor raportoarei, în articolul 14 se solicită accelerarea și sporirea colaborării între uh, autoritățile statelor membre prin introducerea obligației de a răspunde rapid în termen de 8 ore uh, de fiecare dată când se solicită asistență. Noi am observat că punctele de contact 24 de ori din 24 nu funcționează atât de eficient pe cât am dorit noi ca acestea să funcționeze și am dorit să remediem acest lucru. Și în ultimul rând, există și o obligație prevăzută la articolul 15 care este menită să creeze o situație în care am avea date statistice comparabile pentru infracțiunile cibernetice la nivelul întregii Uniuni Europene. Noi trebuie să ne bazăm tot mai mult pe datele oferite de americani pentru că în Europa avem foarte puține date în materie de infracționalitate electronică. Deci, indiferent de legislația existentă, noi am demarat deja procesul care este menit să elaboreze un set comun de indicatori pe baza căruia să începem să colectăm datele relevante. Acestea ar fi cele mai importante puncte din această directivă. Sperăm să avem o discuție constructivă cu Parlamentul European Discuția a început în Consiliu și sperăm că aceasta va aduce rezultate pozitive, însă fără îndoială ne confruntăm cu o situație delicată, în sensul că o parte a statelor membre recunosc nevoia de a moderniza instrumentele existente, însă în același timp există și îngrijorările tipice care apar totdeauna când se discută probleme de drept penal cu statele membre, cuantumul pedepselor sau definițiile legale. Oricum sperăm că Parlamentul ne va sprijini în demersul de a introduce noi elemente, elemente care la rândul lor fac obiectul unor discuții intense cu statul, reprezentanții statelor membre în Consiliu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Boratinski pentru prezentarea noastră. Domnul Alvaro, sunteți primul pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 10 ani s-a propus prima convenție împotriva criminalității electronice și iată am trecut și noi la demersurile proprii Sper să pot contribui din partea grupului meu la acest dialog și mă întreb dacă inițiativele adecvate au fost într-adevăr luate aici. E foarte bine să includem un aliniat cu privire la dreptul penal și sancțiuni, însă nu cred că asta va interesa foarte mult pe cineva care uh, are o rețea zombie. Nu interesează dacă e legală sau nu. Avem în statele membre legi care într-adevăr criminalizează acest tip de infracțiuni, dar asta nu ajută foarte mult. Dacă cineva are deja o, o posibilitate de a anihila rețeaua informatică a unei țări, asta contează mai puțin. Dacă cineva dintr-o țară terță poate să organizeze o rețea de 20.000 de computere într-o, într-o singură rețea și să paralizeze uh, sistemul informatic al unei alte țări, bine, acești oameni pot foarte bine să scape de, de urmărirea penală. E bine că discutăm uh, pedepse, însă în contextul actual acestea nu vor face mare lucru. Și mai există o problemă ceea ce privește siguranța sistemelor informatice. Nu putem pur și simplu să dăm exemple cum ar fi Wikileaks și așa mai departe. Pentru că multe atacuri care au avut loc în Uniunea Europeană au fost uh, rezultatul activităților unor guverne din țări terțe. Nu era, nu era vorba de, de infractori independenți, erau hackeri care erau angajați de anumite țări. Deci noi ar trebui eventual să ne uităm la metode de prevenție. E bine că vorbim de securitatea datelor. Într-adevăr, sunt pentru confidențialitate și protejarea datelor. Dar cum putem preveni astfel de atacuri? Stuxnet e un caz special, evident. Însă sunt uh, foarte puține exemple de program scris atât de bine cum este cel pentru Stuxnet. Ar trebui să analizăm acest virus. Stuxnet e un virus care a fost transmis fizic. Cineva s-a dus în Iran și a transmis direct virusul sistemelor de acolo. Deci problema e cum poți să intri într-un astfel de complex de servere, cât de bine păzite sunt sistemele noastre informaționale în Europa. Vorbesc de sistemele care gestionează telefonia mobilă, transporturile, rețele de apă și așa mai departe. La asta trebuie să ne uităm. Și un alt lucru care lipsește din propunere este cum am putea colabora mai bine în Europa cum am putea implica alte instituții, cum ar fi, de exemplu, ENISA și de, de ce avem o autoritate europeană competentă dacă nu se implică. Să vedem ce s-a întâmplat și cu Estonia. NATO i-a ajutat să își refacă sistemele după atac important aici este să combinăm aspectele fizice cu cele virtuale. Nu ne protejăm împotriva unor infractori, ne protejăm împotriva unor guverne străine. Schimbul de date e, e minunat, însă nu ne ajută, nu e suficient. A existat recent o comunicare a Comisiei cu privire la interoperabilitate nu trebuie să scăpăm acest aspect din vedere dacă vrem să continuăm să schimbăm informații. Prin urmare, consider că trebuie să ne orientăm mai mult spre ideea integrității fizice a sistemelor de date. Acest lucru este foarte important dacă vrem să prevenim astfel de atacuri. Asta mai curând decât să sporim pedepsele întrebarea nu este dacă Europa va fi atacată, întrebarea e când vom avea un atac informatizat împotriva Europei. Nimeni nu poate să spună că sectoarele dintr-un anumit stat membru sunt protejate complet împotriva unui astfel de atac. Acum 10 ani Consiliul Europei a, a avut deja în vedere acest lucru și ar trebui să trecem în sfârșit la fapte. Niciodată nu e prea târziu. Vă mulțumesc, domnul Foș. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e foarte bine că ne ocupăm acum de infracțiunea informatizată și sunt de acord cu ce au spus uh, antevorbitorii mei. Sunt două abordări aici pe care trebuie să le urmăm. În primul rând, chestiunea uh, sancțiunilor penale, dar în principal protejarea împotriva acestor atacuri este de importanță covârșitoare și cred că ar trebui să avem o abordare mai preventivă. De asemenea, la urmă, internetul este un instrument global. Nu, nu, nu se poate răspunde la această problemă decât prin crearea unor rețele noi, pe lângă cele deja existente. Și încă un comentariu. Dacă ne gândim la viitor, e bine, va fi foarte important să vedem cum definim acest gen de infracțiuni și acest război informatizat. pentru că pe internet poți să faci foarte multe lucruri, poți hărțuiri sau infracțiuni minore și, de asemenea, la cu tot o altă scală, poți ataca infrastructura electronică a unui sistem bancar. Deci e vorba de ordine de magnitudine diferite. Trebuie să definim cu grijă astfel de uh, lucruri. NATO înțelege războiul cibernetic ca un atac asupra sistemelor bancare, de exemplu. Uh, deci asta ar putea să ne ajute și pe noi să ne clarificăm puțin conceptele. Mulțumesc, domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Să fiu foarte scurt și aș încuraja Comisia să continue cu propunerile înaintate. Din câte înțeleg, este o amenințare serioasă și trebuie să fim bine pregătiți împotriva ei. Uh, atâta doar că eu unul nu sunt foarte, foarte optimist. Astăzi, dacă cumperi un computer sau un laptop, anul viitor e deja depășit pentru că tehnologia evoluează atât de rapid, cum vom putea ține pasul? Dacă ai o instituție care se ocupă de așa ceva, cât de des trebuie să schimb regulile de funcționare a acestei instituții? Trebuie să avem un, un fel de mecanism permanent cu toți protagoniștii implicați pentru a putea ține pasul cu evoluțiile din domeniu. Foarte bine și concis. Să vedem raportoarea, dacă mai are ceva să ne spună, doamna Holmeier. Dați-mi voie să mulțumesc comisiei pentru că ne-au prezentat punctul lor de, de vedere și intențiile lor în acest sens. De asemenea, dați-mi voie să mulțumesc raportorului din umbră. pentru că a abordat întreaga gamă a acestor chestiuni. Sigur, sunt multe lucruri care pot fi atacate, sistemul de transport feroviar, metroul, sistemul de control de trafic aerian, sunt multe lucruri de care viața noastră depinde și de multe ori nici nu știm că viața noastră depinde de aceste rețele pe care le folosim în mod cotidian. Aceste lucruri, într-adevăr, afectează fiecare aspect al vieții noastre de zi cu zi. Și în acest sens, uh, într-adevăr, e foarte bine ce a spus domnul Alvaro că trebuie să luăm măsuri de prevenire. În acest sens, v-aș atrage atenția asupra articolului 7, unde se vorbește de instrumentele folosite de infractori. Se vorbea de fabricarea, vânzarea comercializarea și posesia acestor instrumente care pot fi folosite la comiterea de astfel de infracțiuni. E bine, în prezent există sisteme moderne în anumite țări băncile au sisteme moderne de testare și acestea trebuie să fie aprobate înainte de a putea fi testate. Deci, eh, practic, ajungem să închidem ușa grajdului după ce calul a fugit deja. Pentru că cei care vor să folosească astfel de instrumente, ei riscă să fie pedepsiți, pentru că și ei testează aceste instrumente tocmai pentru a se păzi. Deci trebuie să avem mare, mare grijă și să-i sprijinim pe cei care, într-adevăr, încearcă să prevină comiterea unor astfel de infracțiuni. În al doilea rând, probabil că ar trebui să vedem ce instituții sau organizații încearcă în prezent să prevină la rândul lor astfel de lucruri și să ne asociem demersurilor lor. ne așteaptă multe discuții, suntem doar la început. Și comisia știe acest lucru. Va trebui să invităm foarte mulți experți, însă aștept cu nerăbdare să văd cum vor evolua aceste discuții și sper să am o întâlnire cu raportorii din umbră ca să putem stabili un calendar și eventual să planificăm uh, structura raportului, să vedem ce dorim să includem acolo pentru a putea sprijini Comisia în demersul perfect justificat de a crea un cadru legislativ în acest sens. Vă mulțumesc. Doamna Holmeier, dacă nu sunt alte comentarii, cred că ne putem opri aici din acest, cu acest punct. Eventual, reprezentantul Comisiei, dacă mai aveți ceva de spus, aveți cuvântul încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am auzit o serie de comentarii extrem de pertinente din partea membrilor Parlamentului cu privire la chestiunea de ansamblu și anume cum putem face față acestei infracțiuni informatizate. Directiva, într-adevăr, conține chestiuni de drept penal, este vorba de o gamă largă de politici, însă nu va aduce un panaceu universal. Dreptul penal este un demers între altele. Și în acest context aș dori să vă atrag atenția asupra măsurilor uh, considerabile de prevenire pe care le desfășurăm. E vorba de a ridica nivelul de conștientizare a cetățenilor europeni în materie de protecție împotriva riscului de atac cibernetic. Un proiect major a fost demarat de directorul nostru general în colaborare cu Europolul. Sub președinția spaniolă a demarat acest lucru. Consiliul a concluzionat că e nevoie de multe măsuri diferite, cum ar fi și crearea unui centru european privind criminalitatea informatică și în prezent facem un studiu de fezabilitate în acest sens, ENISA, agenția care trebuie să coordoneze eforturile statelor membre pentru a proteja infrastructura critică în domeniul uh, tehnologiei informaționale, lucrează la rândul ei și acest lucru ne poate liniști pe anumită parte că vom putea avea un răspuns adecvat. Cu toate acestea, aș dori să nu uităm că ce urmează să discutăm în contextul acestei directive este în, sunt în principal lucruri care țin de drept penal. O diferențiere foarte importantă care trebuie făcută este aceea că folosim acest termen de infracțiune informatizată. Uh, noi o folosim într-un sens destul de îngust, există un sens mai larg. Sunt infracțiuni care pot fi comise exclusiv într-un uh, mediu virtual. N-au existat rețele zombie până la invenția internetului, însă când vorbim de pescuit și alt tip de infracțiuni, acestea sunt uh, crime tradiționale care au devenit uh, mai ușor de comis în prezent cu ajutorul internetului. Excrocheria nigeriană, probabil o știți, asta de funcționează de ani de zile, scrisori eh, trimise diferitor utilizatori de mail. Numărul acestor scrisori a crescut exponențial după introducerea e mail dar metoda infracțională în sine nu este nouă, nu este neapărat legată de internet. În final, directiva presupune și o serie de scutiri și de derogări pentru cei care testează sisteme de protecție deci, pedeapsa se aplică doar dacă recurgi la aceste instrumente fără să ai dreptul de a o face, însă firmele de securitate evident pot să-și testeze sistemele fără a risca să fie pedepsite. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru că mi-ați dat posibilitatea să clarific aceste puncte. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Vă mulțumim pentru acest raport final. Cred că e suficient deocamdată. Prin urmare, putem trece la punctul 9, care este ultimul punct de fond pe care vom discuta astăzi. Este vorba de o piață unică pentru europeni. Raportorul este domnul Wim van de Kamp, însă va fi înlocuit de domnul Vos. Acest punct de pe de zi vizează o prezentare a unui proiect de aviz, proiect de aviz cu privire la o piață unică pentru europeni, în conformitate cu inițiativa care a fost adoptată de către Comisia IMCO, care pregătește un raport din proprie inițiativă referitor la comunicarea Comisiei înspre un act privind piața unică uh, pentru o uh, economie socială de piață foarte competitivă, care conține 50 de propuneri de îmbunătățire a activității mediului de afaceri și a schimburilor. Mă refer mai ales la capitolul 2, care vizează uh, restabilirea încrederii, pentru că europenii sunt puși în centrul preocupărilor legate de piața unică. Deci, în numele domnului raportor, domnul Fos, domnul Vos ne va prezenta proiectul de aviz și, după aceea, vom avea o mică dezbatere. Domnul Fos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă transmis, transmit scuzele domnului Vim uh, uh, Van de Camp. Din păcate, trebuia să participe la altă ședință și uh, îi pare rău că nu a putut participa la reuniunea noastră de astăzi și m-a rugat să vă prezint acest aviz în numele său. Ați primit o copie a proiectului de aviz. Avem 5 puncte în el. care se referă la intrarea, eh, introducerea acestor sugestii în raportul final de către Comisia Competentă și ne bucurăm eh, de faptul că avem această comunicare cu privire la piața unică. Însă regretăm faptul că implementarea legislației cu privire la piața unică s-a făcut doar în parte deocamdată și deci solicită statelor membre să intensifice procesul de punere în aplicare a acestei legislații. De asemenea, am dorit ca uh, cetățenii europeni să fie mai uh, mult implicați în acest proces de creare a pieței unice. Invităm statele membre să urgenteze implementarea directivei cadru cu privire la serviciile uh, de interes general. Uh, la punctul 4 considerăm că ar fi necesară o evaluare a implementării tuturor textelor legislative în legătură cu piața unică pentru a obține o mai mare claritate sau pentru a intensifica acest proces. Și, în fine, considerăm că nu trebuie să uităm că migranții Uh, supracalificați pot juca un rol foarte important pe piața internă, rolul lor ar putea fi foarte important și deci solicităm Comisiei să ia toate măsurile necesare pentru a uh, dezvolta politici de imigrație, politici de azil și să îmbunătățească gestiunea granițelor externe ale Uniunii Europene și pentru a preveni imigrația ilegală. Deci, aș dori să-i rog pe colegi să citească documentul și să uh, facă obiecții sau eventual sugestii pentru acest aviz. Mulțumesc, domnule Fos. Poate ar fi bine să ascultăm poziția reprezentantului Comisiei, doamna Berger, dacă dorește să ia cuvântul în numele Comisiei. Este cumva în sală, doamna Berger? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reamintesc câteva puncte legate de procedură și uh, să mă refer la așteptările Comisiei și ale domnului comisar Barnier pe această temă. Uh, Comisia a prezentat proiectul de act pentru piața unică, l-a supus dezbaterii în 25 octombrie, iar această dezbatere se va derula până în 28 februarie. Săptămâna viitoare, în 8 februarie, va fi organizată o conferință în clădirea Charlemagne, la Bruxelles, clădirea Comisiei, și cooperăm foarte strâns cu Comisia privind piața internă, Încercăm să avem contracte cât mai strânse cu toate comisiile care intenționează să ne uh, înainteze un aviz. În faza actuală, cel mai important pentru noi este să avem un dialog cu privire la ierarhizarea măsurilor pentru a putea pregăti uh, cât mai bine textul final al actului pentru piața unică, care va fi adoptat în primăvară de către Colegiul Comisarilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Uh, stimatei reprezentante a Comisiei. Mă întreb dacă puținii supraviețuitori ai uh, războiului de la Comisia Libe de astăzi doresc să ia cuvântul, sunt bineveniți. Domnul uh, Molder, un supraviețuitor ar trebui să spună ceva totuși. Dacă nu mă înșel, serviciul, ă, sectorul serviciilor se află în ă, miezul activității pieței interne. Domnul comisar Bolkenstein, în urmă cu câțiva ani, a făcut o propunere pentru a optimiza acest ă, sector al serviciilor, pentru a-l face mai european. Și mă întreb dacă nu ar trebui să încurajăm Comisia în această direcție. Pentru că, dacă nu mă înșel, Trebuie să acordăm o atenție mai mare acestui sector în săptămânile și lunile viitoare și să aprofundăm puțin acest uh, subiect. Mulțumim, domnule Mulder. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, poate domnul Fos dorește să, uh, facă, să tragă concluziile. Mulțumesc uh, pentru această sugestie, mulțumesc pentru încurajare, domnule Mulder. Cred că, într-adevăr, ar trebui să evidențiem acest aspect să nu uităm, până la urmă, că e vorba de un aviz pe marginea unui raport pe care uh, este competentă Comisia pentru Piața Internă. Deci, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să încercăm să transmitem mesajul și celorlalte comisii care s-ar putea implica. Deci putem include această sugestie în avizul nostru. Mulțumesc, domnule Fos. Comisia nu mai dorește să adauge ceva, nimic de adăugat. Mulțumim, mulțumim uh, reprezentantei Comisiei. This, business, I... Am ajuns la chestiuni diverse, dar uh, avem multe <laughs> aici. Termenul limită de depunere amendamentelor e miercuri 9 februarie la ora 12. Votul la Comisia Libe va avea loc în 28 februarie, iar votul la Comisia IMCO e programat pentru 7 martie. Votul cu privire la actul, ă, proiectul de aviz cu privire la piața unică. Domnul Fost dorește să adauge ceva? Da, mulțumesc. În legătură cu data următoarei reuniuni, în 14 februarie și în 17 martie. Aș dori să mă refer la aceste date și aceasta numele grupului pe care îl reprezint. Bineînțeles că știu cât de greu e să fixez o dată de reuniune, dar pe de altă parte dispunem de uh, calendarul nostru uh, de deputați uh, destul de, de vreme și deci e foarte greu să mai inserăm în, în acest calendar uh, foarte bine stabilit și alte date de reuniuni. Și apoi aș dori să știu dacă vom avea aceste reuniuni tot mai des la Strasburg. Cred că ar fi mai bine să le avem la Bruxelles. În ce privește data de 17 martie, după masa, rada de prezență va fi la fel de mare precum azi. Dacă nu mă înșel, sunt încă, suntem încă trei deputați în sală și având în vedere importanța subiectelor, cred că nu ar uh, avea sens să prevedem uh, reuniuni în momentul în care dezbaterea devine practic imposibilă. Uh, poate că uh, Uh, într-adevăr, dezbaterile merg mai ușor uh, dacă suntem uh, mai puțin numeroși, dar cred că nu ținem cont de importanța subiectelor discutate, pentru că e clar că atunci nu vor mai fi foarte mulți în sală. Președintele, într-adevăr, mă îngrijorează și pe mine această ordine de zi supraîncărcată a Comisiei Libe, așa Uh, stau lucrurile, am avut în această săptămână trei zile de reuniune. Suntem singura comisie care, în mod uh, sistematic, are reuniuni extraordinare, reuniuni obișnuite, avem, uh, în timpul plenarei de la Strasburg. Sigur că am observat acest lucru, avem o problemă în legătură cu volumul de lucru, dar am preluat sugestia dumneavoastră în ce privește datele. Din câte am înțeles, face sugestia în numele domnului de camp și al grupului PP în general Însă o să vă transmitem un răspuns în scris. Pentru că ne temem că avem o problemă de calendar, o problemă cu datele. Pentru că trebuie să votăm cam în același timp cu Comisia IMCO în jurul datei de 7 martie. Deci, unica ocazie sau ocazia finală pentru a ne exprima votul pentru acest uh, aviz foarte important pentru uh, raportul de inițiativă ar fi data de 28 februarie. E o, e condiția pentru care trebuie să uh, optăm pentru aceste date. Dar așa cum v-am spus, o să vă dăm un răspuns în scris. Încă o dată Uh, am avut o săptămână liniștită, deci nu mai avem chestiuni diverse. Aș dori să vă spun că data următoarei reuniuni este 14 februarie de la 19 și 15 la 21 la Strasburg. O ședință extraordinară. Încă o dată. În timpul uh, săptămânii de plenară de la Strasburg, apoi 28 februarie, de la ora 3 la 6 și jumătate la Bruxelles. O reuniune suplimentară care trebuie confirmată. 16 martie, de la 3 la 6 și jumătate, la Bruxelles și 17 martie, de la 9 la 12 și jumătate și de la 3 la 6 și jumătate la Bruxelles de această dată. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru, pentru munca depusă. Mulțumim uh, puținilor supraviețuitori, domnului Fos și doamnei Sipel. Și vă urez un weekend plăcut. Sure, <laughs> but